fost uh, locul unde s-a ținut o audiere uh, la care președintele Hannes Svoboda, domnule Stadler, spune președintele, vă întrerup, lăsați-ne întâi să uh, trecem, la lucrurile, să trecem prin lucrurile obișnuite de procedură, vă dăm cuvântul mai târziu. Doamnelor și domnilor, am mai multe comunicări administrative prin care trebuie să trecem, după care vom trece la respectarea regulamentului. Miercuri 2 aprilie s-a făcut o comunicare referitoare la o recomandare a Comisiei Emplă și anume să nu se aducă niciun fel de obiecție la regulamentul delegat al Comisiei privind suplimentarea regulamentului Parlamentului și Consiliului European referitor la Fondul European de Asistență pentru persoanele cele mai defavorizate nu au fost făcute niciun fel de obiecții, deci recomandarea va fi considerată adoptată și va fi făcută publică mâine cu textele adoptate. Conform articolului 216 alineatul 4, vreau să vă anunț că nu s-a solicitat niciun fel de uh, vot al uh, vreunei corecturi din cele anunțate în 2 aprilie. Deci aceste corecturi se consideră adoptate. Patru texte adoptate de Parlament uh, au fost uh, transmise. Acestea vor fi considerate dacă în 24 de ore niciun grup sau un grup de minim 40 de deputați nu uh, va cere ca acestea să fie votate. Găsiți textele pe seansa în direct și vor fi publicate în procesul verbal al acestei secțiuni. Conform articolului 211 alineatul 3 din regulament, Comisia de Afaceri Constituționale propune următoarea interpretare a articolului 166. 167 alineatul 1 și articolul 195 alineatul 3 să fie votate prin, referitoare la votul prin apel nominal. Dispozițiile acestor articole nu se aplică la rapoartele prevăzute la articolul 6, alineatul 2 și articolul 7